Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Could I, um, could I invite you to take your... Bună ziua, domnilor și domnilor. Aș dori să vă rog să luați loc. Mă bucură foarte mult faptul că domnul de Guft, comisarul pentru comerț, este prezent și se va bucura să vă răspundă la întrebări. Sper că în următoarele minute ni se vor alătura mai mulți membri. Câteva formalități Aș dori să vă întreb dacă putem adopta ordinea de zi. Se pare că putem. Nu am niciun fel de anunț. Și cred că vom uh, trece direct la domnul comisar de Gucht și aș dori să spun că este o plăcere a noastră de a o spune binevenit aici la Comisia IMCO și aceasta um, ținând cont de faptul că deși nu avem o legătură directă legislativă cu dumneavoastră, Comisia noastră este foarte interesată de ceea ce se întâmplă pe piața internă. Există foarte multe aspecte care ne interesează, standard, standardizarea, și uh, aspectele legate de uh, protecția consumatorilor, unde există, desigur, o legătură între ceea ce facem noi și munca dumneavoastră. Și de aceea doresc să vă mulțumesc pentru că ați acceptat uh, invitația noastră de a avea acest schimb de op- opinii. Am avut o misiune foarte încununată de succes în India și în urmă cu, câți, cu doi ani în China și de asemenea în, am, am efectuat o vizită și în Statele Unite ale Americii, deci cred că uh, dovedim astfel că pentru noi interesele pieței interne pe plan global sunt foarte importante. Și uh, acum vă dau uh, cuvântul și apoi uh, membrii comisiei vor pune întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai uh, Parlamentului, în această lună Comisia Europeană a adoptat comunicarea Uh, referitoare la viitorul politicii comerciale. Am prezentat Comisiei INTA un scurt rezumat în ziua în care am adoptat această comunicare și mă bucură faptul că pot să vă fac același lucru și astăzi, deoarece piața internă, uh, politicile de, de pe piața internă se leagă foarte mult de uh, politicile comerciale. Standardizarea are un rol foarte important în uh, politica comercială. În primul rând, cred că ar trebui să respectăm cele, să îndeplinim uh, cele uh, promise deja. Ce înseamnă acest lucru? În, ultim, în următorii doi ani trebuie să, să îndeplinim, să închid, încheiem anumite acorduri comerciale, atât la nivel multilateral, în cadrul rundei Doha, dar și la, la un nivel bilateral. În al doilea rând, trebuie să ne uh, adâncim uh, relațiile comerciale cu partenerii principali, uh, Statele Unite ale Americii, China și Rusia, printre altele, și uh, accentul uh, principal în relațiile cu aceste țări trebuie să fie um, niște, renunțarea la, tari, la tarifuri și investiții. În acest context, cea mai uh, imediată uh, provocare o reprezintă un uh, dialog cu China și cu Statele Unite ale Americii și uh, acest uh, dialog trebuie să reprezinte baza pentru uh, definirea relațiilor comerciale cu aceste țări, pentru a anticipa probleme care pot apărea pe viitor. Și legislatorii din anumite uh, domenii, precum Comisia IMCO, vor avea un rol foarte important în relațiile noastre viitoare, cum este, de exemplu, cu Congresul American. În plus, trebuie să ne asigurăm că toate politicile Uniunii Europene, atât cele uh, interne cât și cele externe, se dedică uh, consolidării locurilor uh, de muncă. Și regulile pe care le stabilim la noi acasă influențează competitivitatea pe plan global și trebuie să ajutăm întreprinderile europene de toate mărimile să uh, acceseze uh, piața globală. Investițiile reprezintă o, o, o sprijinire a, a economiei europene și mai mult de 4,6 milioane de locuri de muncă depind de relațiile comerciale cu alte țări. Și de aceea Uh, propunem o nouă abordare în punerea aplicare a acordurilor comerciale, folosind toate mijloacele pentru a respecta drepturile noastre și pentru a ne asigura că reguli uh, oneste de comerț sunt uh, aplicate tuturor. Trebuie să ne asigurăm că politicile comerciale asigură o creștere durabilă. Și Europa nu acceptă protecționismul, și cred că trebuie să reacționăm la măsuri protecționiste venite din, din partea unor alte țări. În acest punct de vedere, angajamentele la care s-a ajuns la întâlnirea din Seul, G20, aduc un nou impuls în aceste discuții. În plus, trebuie să ne asigurăm că tot mai multă lume se bucură de beneficiile comerțului global. Acest lucru se aplică atât Uniunii Europene, dar și țărilor în curs de dezvoltare, unde uh, comerțul poate funcționa ca un uh, factor de, uh, de sprijinire și de ajutare a dezvoltării econom, economiilor locale. Aș dori să mă refer acum la standardizare. Salut uh, rapoartele referitoare la viitorul uh, standarde, standardizării în Uniunea Europeană. Este vorba de raportul doamnei Eva Kozucnic, care este aici de față, prezentă. După cum știți, acest, de acest dosar se ocupă colegul meu Antonio Tahani, însă colaborăm foarte strâns. Și la începutul secolului 21 uh, uh, există din ce în ce mai, mult, mai multe standarde. Însă dezvoltarea continuă din uh, punct de vedere tehnologic și ne, ne îndeamnă să subliniem nevoia interconectivității între tehnologii și trebuie să există standarde internaționale. Și un motiv pentru acest lucru îl uh, reprezintă creșterea relațiilor comerciale la nivel uh, global. Standardizarea reprezintă un rol foarte important în creșterea competitivității industriei europene și este foarte importantă pentru a depăși uh, barierele de reglementare. Depășirea acestor bariere se poate face făcând uh, apel uh, la standarde internaționale. Și acest lucru, acest aspect a fost identificat ca fiind una din uh, principalele provocări cu care se va confrunta pe viitor politica comercială standarde, mai ales în ceea ce privește serviciile, reprezintă o, o barieră, mai ales în, în uh, relațiile noastre cu uh, partenerii noștri comerciali. O cooperare întărită în ceea ce privește reglementarea este crucială pentru a îmbunătăți um, convergența regulilor a standardelor de testare și a certificărilor diferite. Și experiența ne arată că este uh, mult mai ușor să abordăm uh, asemenea probleme înainte de, de a se uh, stabili. Și am avut dialoguri cu partenerii noștri importanți, de exemplu cu China și Uniunea și Comisia Europeană și-a împărtășit um, experi- experiențele avute în cadrul acestor dialoguri și este un aspect uh, discutat în uh, foarte multe, în cadrul foarte multor organisme și reprezintă un, are un rol foarte important în depășirea barierilor de reglementare în comerțul internațional. Pos- posesiunea unor uh, certificări recunoscute de organisme internaționale, cum este Organizația Internațională pentru Standarde, Uniunea Internațională pentru Telecomunicații și alte organisme asemănătoare reprezintă un mare avantaj. Și acest element a devenit un uh, element central al relansării platformei de uh, colaborare cu transatlantice așadar a relațiilor Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii. Și acest lucru se va dovedi important în uh, domenii care se dezvoltă foarte rapid, cum ar fi serviciile uh, internet. Dar și în alte domenii, de exemplu, uh, produce, producția de automobile și chimie. trebuie să ne dăm uh, seama că vor exista diferențe în uh, opiniile noastre referitoare la standarde, însă trebuie să încercăm în, în continuare să evităm uh, conflicte viitoare. De aceea ne punem, punem accentul pe o colaborare din fazele timpurii ale dialogului cu partenerii din Statele Unite ale Americii ne dorim de asemenea intensifare a dialogului în ceea ce privește barierele tehnice care împiedică comerțul. Și acest lucru se întâmplă la, la, în cadrul grup, grupului de înalt nivel care s-a întâlnit pentru a discuta aceste probleme. În acordurile încheiate până acum s-a pus accentul pe întărirea cooperării în acest domeniu în acest sens au uh, lansat o comunicare uh, în anul 2006. Comisia Europeană încearcă să extindă domeniul de aplicare și ambițiile uh, prevederilor, standardelor și regulamentelor în conformitate cu obligațiile OMC. De exemplu, ultimul acord semnat cu Corea se vor adopta anumite standarde comune cu acest stat în domeniul producției de automobile sau în domeniul certificării produselor electronice care uh, trebuie să respecte așadar niște standarde internaționale. Salutăm și raportul care vizează viitorul standardizării europene și solicităm Comisiei să coordoneze eforturile de uh, standardizare și uh, împreună cu dumneavoastră așteptăm rezultate în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar, într-adevăr. Vi se vor adresa niște întrebări și e clar că activitatea dumneavoastră este apreciată într-un context mai larg. Majoritatea membrilor prezenți aici vor dori să uh, pună întrebări. Domnul Schwab și doamna Gerhard deja apar pe listă, doamna uh, Weiler la fel, domnul Kojisnik. Vă voi lua exact în această ordine, deci uh, o rundă de întrebări uh, mai întâi uh, și apoi, dacă mai avem timp, încă o rundă. Nu știu cum doriți, domnule comisar, să aveți întrebările grupate. Atunci, domnul Schwab și doamna Gebhardt sunt primii, apoi doamna Charles de Moze, Vailă și uh, ultimul coleg uh, vor avea uh, dreptul să pună întrebări. Domnul Schwab. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur că ați venit la Comisia pentru Piața Internă. Cred că este vorba o inițiativă foarte bună a domnului președinte de a vă invita la această comisie. Cred că dimensiunea externă a pieței interne așa cum a arătat domnul uh, Monti în raportul său, va deveni o dimensiune din ce în ce mai importantă. Mai ales uh, deoarece piața internă este atât de importantă pentru noi. Ați spus în introducerea dumneavoastră că regulile comerciale ar trebui să fie aceleași pentru toți și suntem de acord cu dumneavoastră. Și cred că ar trebui să și vă vom uh, sprijini în, uh, pe viitor în afirmarea acestui uh, principiu. Aș dori să vorbesc despre autostrăzile din Polonia, unde ne-am dat seama că nu a existat o bază Uh, legală pentru acordarea, pentru uh, împiedicarea acordării contractului uh, respectiv care nu au semnat, care nu au, unor părți care nu au semnat niște acorduri internaționale. Și cred că dacă discutăm despre piața internă atunci când trebuie să le explicăm cetățenilor despre cum funcționează piața internă, avem o problemă mare în momentul în care trebuie să le spunem cetățenilor că întreprinderi europene um, nu sunt, nu pot participa la licitații în uh, țări, de exemplu, uh, cum sunt țările din BRIC, însă în uh, caz invers, în Europa este posibil ca alte țări să poată participa la asemenea licitații. Și am, am discutat, de exemplu, cu domnul Caspari în ce formă am putea aplica aceste reguli ale acordurilor comerciale și pentru piața internă pentru a ajunge la o situație mai, echi- mai echilibrată. Și aș dori să uh, scuz, să-mi cer scuze pentru colegii care din cauza venirii iernii n-au putut să participe astăzi. Uh, Mrs. Uh, Mrs. Gephardt. Doamna Gephardt, vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine sunt foarte interesante două puncte. Unul dintre ele se referă la ceea ce a amintit deja domnul Schwab. Este vorba de uh, poziția egală în cadrul uh, comerțului uh, global și cred că este un aspect foarte important pe care trebuie să-l discutăm. Aș dori să pun o, o întrebare. Desigur, avem nevoie de reguli care să fie aceleași pentru toți. Uh, o participare egală a actorilor pe piață, însă întrebarea se pune pe ce, la ce nivel are loc această participare. Pentru mine, ca, social, uh, ca social-democrată, standardele sociale sunt foarte importante și aș dori să întreb în ce măsură Comisia Europeană, atunci când a negociat acordurile comerciale, a ținut cont și de asemenea aspecte care sunt foarte importante pentru noi. Un alt punct la care aș dori să mă refer este următorul. Dacă există acorduri comer- anumite acorduri comerciale, în ce măsură se poate um, verifica, se, se poate verifica dacă aceste acorduri sunt puse în uh, aplicare? Am auzit că de exemplu, acum există probleme și, și dificultăți foarte mari între diferite state ale Uniunii Europene și Rusia și aceasta în ceea ce privește deschiderea pieții, respectiv unor promisiuni care au fost făcute și uh, cum ne putem asigura că aceste promisiuni făcute întreprinderilor europene sunt și respectate. Și aș dori să știu cum anume uh, procedați, cum, cum faceți pentru a vă asigura că un acord uh, va fi pus în aplicare. Vă mulțumesc. thank you very much. Um, I'll invite... Mulțumim foarte mult. rugăm pe domnul comisar să răspundă la aceste două întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre elementele pe care le-am integrat în comunicare este că a trebuit să existe o legătură strânsă între politicile interne și cele externe. Cred că Asta înseamnă și că ar trebui să ne redactăm uh, legislația internă, ținând cont de faptul că, în mod uh, automat, uh, ea va avea un impact la nivel internațional. Dar asta nu se întâmplă întotdeauna și cred că ar fi important ca comisia dumneavoastră să țină cont întotdeauna de acest factor. În ceea ce privește reciprocitatea, dumneavoastră ați oferit un exemplu, la fel și doamna Gebhardt, în legătură cu acea companie din China care construiește o autostradă în Polonia. Și se spune, deși nu este foarte clar acest lucru, că au existat subvenții europene pentru acest demers. ceea ce este foarte jignitor, nu? Acest lucru nu are un impact uh, economic uh, semnificativ, însă din perspectiva unei corectitudini uh, elementare, acest caz este unul mobilizator și cu siguranță îl luăm în considerare și uh, lucrăm pentru a elabora instrumentul care ne-ar oferi posibilitatea să intervenim dacă asemenea situații ar mai apărea vreodată. Consider că acest instrument poate fi folosit în două uh, feluri diferite. Fie închidem piețele, fie folosim pentru a deschide noi uh, uh, piețe fie folosim așadar ca instrument uh, pentru negocierile internaționale. Însă e clar că trebuie să luăm anumite măsuri și la nivel intern. Cât privește punerea în aplicare, e bine, ați oferit un exemplu în legătură cu statele nordice care au uh, probleme cu Rusia. Ei bine, cred eu, asta n-are de-a face cu implementarea. Pentru că, după cum știți, uh, Rusia nu este membru al Organizației Internaționale a uh, Comerțului, așadar uh, ei au putut ridica tarifele sau ar put, au putut impune taxe la export. S-au comentat foarte mult aceste măsuri în statele vizate. Însă aici nu vorbim despre implementare, pentru că, având în vedere faptul că Rusia nu este membru al OMC, um, ea a putut să facă toate aceste lucruri, să ridice uh, tarifele, să impună taxe la export. Trebuie să vedem dacă Rusia ar putea deveni membru al OMC. Săptămâna trecută s-a creat uh, un acord bilateral uh, cu Rusia în legătură cu condițiile de îndeplinit pentru a deveni membru OMC. Acum mai e nevoie de negocierea capitolului multilateral la Geneva. Însă, la nivel bilateral lucrul acesta se rezolvă, la fel și cele care vizează taxele la export. Până la urmă, uh, aceste tarife se vor reduce cu două treimi, doar o treime din acestea, uh, practic, uh, se vor mai păstra. În comunicare spunem că vom mai accentua implementarea, tocmai pentru că atunci când încheiem un acord, avem dreptul să solicităm statului cu care încheiem acordul să își respecte obligațiile la fel cum o facem și noi. Vom mai analiza așadar aceste lucruri însă cu siguranță disciplinarea Rusiei e greu de realizat, având în vedere că nu sunt uh, membri ai OMC. Sperăm însă să devină curând, pentru că acesta ar fi uh, modul cel mai eficient uh, prin care am putea disciplina Rusia. Mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri detaliate. Doamna Șaldemoze și doamna Valer vor adresa acum întrebări și apoi domnul Coșuznivic și la fel și ceilalți membri care vor mai dori să intervină. Doamna Șarle Moze are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc și comisarului pentru această prezentare. Sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră și cu problematicile pe care le-ați ridicat. E adevărat că trebuie să vedem această legătură între dimensiunea internă și dimensiunea externă. Ceea ce este interesant pentru mine, din perspectiva dezbaterii, este să vedem cum am putea îmbunătăți această legătură între politicile interne ale Uniunii Europene și uh, politica noastră uh, comercială cu exteriorul mă leg de această chestiune pentru că tocmai revin din, uh, am revenit din Japonia, unde am uh, fost prezentă în cadrul întâlnirii um, delegației Parlamentului European uh, pentru relațiile cu Japonia și pot să vă spun că am reluat în discuții dorința noastră de a încheia un acord comercial cu Japonia și de a avea un dialog cu deputații japonezi din acest punct de vedere. Însă n-am avut impresia că din perspectiva japoneză această idee este primită uh, favorabil. Japonia se axează mai degrabă pe Asia acum, nu pe uh, Europa și am impresia uh, că se dorea totuși uh, purtarea unui dialog în legătură cu uh, legislația. În ceea ce privește americanii, uh, e bine, e important să avem um, aceste discuții cu ei și cu alți parteneri, pentru că acest dialog reprezintă cea mai bună manieră de a ne asigura că vom avea concurență loială. Aș da ce am putea face, domnule comisar ca și eurodeputați pentru a promova uh, politica comercială a Uniunii Europene. Ce am putea face noi aici în cadrul comisiei noastre pentru a uh, garanta condițiile cele mai bune pentru concurență și pentru a avea acest dialog deschis în legătură cu legislația. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Weiler, ale cuvântul. Okay. Never mind. I take this. Bitte? Da, o să folosesc acest microfon. Da, domnule președinte. Îmi pare rău, însă nu sunt foarte de acord cu primul uh, răspuns pe care l-ați dat în ceea ce privește uh, Polonia și muncitorii din uh, China sau muncitorii din uh, Ucraina sau de altundeva. Aș dori să revin la această problemă, deoarece cred că există un caz um, asemănător, o problemă asemănătoare în landul Hessen din Germania. Și nu mă mulțumește răspunsul dumneavoastră, deoarece cred că putem și ar trebui să facem ceva, mai ales când este vorba de subvenții. Când uh, nu sunt implicate subvenții, într-adevăr este mai greu, nu avem uh, instrumente uh, pe care le putem folosi, însă când este vorba de subvențiile pe care le primește Polonia din partea Uniunii Europene, cel puțin situația în trecut era următoarea. Trebuia să aflăm dacă au fost acordate asemenea subvenții și dacă da, atunci acestea erau tăiate pur și simplu. Și chiar dacă a, a fost vorba de subvenții, de puține subvenții, însă ă, ce se întâmplă pe viitor? Poate același lucru se va ă, întâmpla și în, ă, în Cehia și știu că există foarte mulți muncitori din Ucraina care, care lucrează în mai multe state membre ale Uniunii Europene și unde pot apărea probleme asemănătoare. De aceea cred că ar fi foarte important să vedem dacă există sau nu subvenții. Și și guvernul uh, Poloniei uh, trebuie să um, dea dovadă de responsabilitate în acest domeniu. Un alt punct la care aș dori să mă refer este India este vorba de acorduri de liber schimb um, care urmează a fi um, încheiat cu India după alte acorduri, de exemplu cele cu, Cor- cu Corea, cel cu Corea. Pentru noi India este foarte important deoarece acolo se poate manifesta o situație care pentru noi parlamentarii este, uh, va fi foarte interesantă. Aici se poate controla dacă anumite uh, prevederi sunt respectate, de exemplu în ceea ce privește munca copiilor, unde am aflat că Într-adevăr, au loc verificări efectuate de organizații non-guvernamentale independente care văd care este situația concretă la fața locului. Și aș dori să vă întreb dacă acest uh, asemenea prevedere, această situație ar fi posibilă și pentru alte țări. Vă uh, încer- încercați să verificați uh, aceste criterii în acordurile viitoare. Este vorba de criteriile ecologice și cele sociale și mai ales de respectarea acestor criterii și aș dori să știu dacă vă interesează acest lucru. Vă mulțumesc. Well, thank you very much uh, for some very clear questions. Mulțumesc, întrebări foarte clare. Mă, îmi pare rău că trebuie să vă mutați din nou dacă doriți să mai adresați o întrebare invitatului, căruia mă grăbesc să-i dau cuvântul. Thank you, Chairman. Um... Oh, please. Um, first of all, on, on, on Japan. Um, da, în primul rând, în ce privește Japonia. Uh, start negotiations. Japonia ne, ne solicită să începem negocierile pentru un acord de liber schimb și am uh, organizat un summit, întâlnire la vârf cu Japonia în uh, luna mai acestui an unde a spus foarte clar că dorea mai întâi ca ei să elimine un număr de bariere non-comerciale. Asta este problema noastră cu Japonia, bariere cu caracter necomercial, nu atât pe tarife vamale. Acum uh, s-a înființat un grup de lucru la nivel înalt care să monitorizeze toate bariere, barierele care există în calea Comerțului Liber să facă un raport care să fie discutat la uh, următoarea întâlnire la vârf cu Japonia, care probabil va avea loc în uh, aprilie, cred, la luna anului, uh, a anului trecut, pardon, viitor, mă scuzați, în Bruxelles. Și apoi, sigur, vă voi putea pune la curent cu ce se va discuta acolo. De asemenea, i-am, le-am adresat o întrebare și în legătură cu concurența. Was that with respect to Japan? No, it was uh, more generally. Um, I believe that there should be a real parallelism between Cred că ar trebui să existe un paralelism real între acțiunile noastre interne și cele externe. Însă, sigur că aici e o întrebare pe care trebuie să-i adresați mai degrabă domnului Almunia, pentru că el este competent pe problemele legate de uh, regulile concurenței în Europa, dar și pe plan global, când există o legătură care ne uh, permite să desfășurăm o, să avem o aplicare extrateritorială a regulilor noastre. Știu că, de exemplu, cu China există multe probleme pentru că ei au trei instituții diferite care au aceleași competențe. Nu știu uh, foarte multe în legătură cu situația exactă cu Japonia, dar cred că fiecare țară are instrumente specializate ca să-și protejeze piața internă și japonezii sunt foarte buni la protejarea propriei piețe prin uh, bariere non-comerciale și asta încercăm noi să eliminăm relațiile cu ei. În legătură cu doamna Weiler și întrebarea sa cu Polonia, nu știu de ce nu vă mulțumește răspunsul meu. Din întrebările puse, dumneavoastră nu rezultă foarte clar. Eu am spus că lucrăm la un instrument în care, care să ne permită să intervenim uh, în mod eficient și să închidem anumite sectoare uh, de achiziții publice, de pe piața achizițiilor publice. Probabil vreți să spuneți că pe baza legislație existentă în domeniul subsidiilor și mecanismul în domeniul subsidiilor, uh, subvențiilor, mă scuzați, putem utiliza acest instrument împotriva dumpingului. Asta cred eu că s-ar putea întâmpla în cazul evocat de dumneavoastră. Da, sigur, e vorba și de calendar, de o coordonare a acțiunilor, dacă trebuie să începe un astfel de acțiune? În primul rând, uh, ai nevoie de un contract care să fie încheiat. Dacă nu, nu se poate pune problema unor subvenții. Deci trebuie să intervenim efectiv în, pe piața achizițiilor publice și pentru asta avem nevoie de un nou instrument. Lucrăm la el în prezent și vom veni în fața Parlamentului European și vă vom informa legătură cu acest nou instrument care ar putea face parte din cutia de instrumente de unelte pentru apărarea propriului comerț. În legătură cu India, facem progrese importante în negocierile noastre cu ei, cu partenerii noștri indieni. Va exista, se va desfășura pe data de 10 decembrie o um, întâlnire la nivel înalt cu India și, sigur, trebuie să fim precauți, dar e posibil să avem, să putem încheia un acord general cu India până în primăvara următoare, anului viitor, poate în martie, luna martie. Ideea ar fi ca să avem o întâlnire la nivel de miniștri cu partenerii indiani la New Delhi în primăvara anului viitor pentru un acord general. Did, deci, was, was there an additional question on India? No. Was it, uh, um, what are the remaining problems? Uh, m-ați întrebat ce probleme mai rămân. E bine, uh, tarifele pentru mașini încă se constituie o problemă, apoi băuturile alcoolice încă sunt în discuție. Respect. sustainability chapter. Huh? That's what you... Și mai avem și capitolul durabilitate, sustenabilitate, la care v-ați referit uh, cu munca minorilor și alte asemenea probleme. La început, indienii nici măcar nu doreau să discute aceste lucruri, că spuneau că n-au nimic de a face aceste lucruri cu un acord comercial. Noi am spus, le-am spus foarte clar că pentru noi lucrurile acestea au multe de a face cu un acord comercial și trebuie incluse într-un acord comercial și că avem nevoie de un asemenea capitol într-un acord comercial, pentru că uh, Parlamentul European, printre alții, uh, ține foarte mult ca toate aceste elemente să fie bine monitorizate când se încheie un acord comercial. Deci am făcut acest lucru și am insistat întotdeauna și ei au fost de acord pentru un capitol legat de durabilitate în uh, acordul comercial cu India. Acum, sigur, încă formularea n-a fost definitivată, negocierile vor fi dificile dar noi ne-am exprimat foarte clar poziția și am s-a acceptat de către partenerii noștri să includem un capitol privind durabilitatea în acordul de liber schimb. Sigur, discuțiile sunt foarte complexe. Ați menționat munca minorilor. Da, problemă foarte complexă în legătură cu care sunt puncte de vedere diferite. Trebuie să vedem dacă se întâmplă acest lucru la nivel uh, agricol sau industrial I think care and look at it in a progressive way, uh, but this will... Și trebuie să examinăm lucrurile în mod progresiv, dar fiți siguri că ne vom ocupa de asta în, în negocierea acordului. Președintele, mulțumesc pentru răspunsuri. Poate mai sunt colegi care vor participa la, care au participat la delegația în India și poate vor pune întrebări. Acum domnul Kozenek. N-am prea vorbit despre standarde, el a fost raportorul nostru, după cum bine a spus, domnule comisar, deci Eduard Kozesnek, vă rog, o întrebare ca urmare a discuției privitoare la standarde. Mulțumesc, voi vorbi în limba cehă. Mulțumesc, domnule comisar. Apreciez foarte mult faptul că în prezentarea domniei voastre ați subliniat această temă a standardizării la nivel european, deoarece eu consider că și aceasta reprezintă un instrument important pentru sporirea competitivității noastre și că este un aspect important în legislația europeană. Și uh, eu sunt un susținător al competitivității europene. Mi-ați menționat raportul din proprie inițiativă. Aș spune că aici, în comisia noastră, noi uh, reprezentăm, sigur, diverse grupuri politice, așadar, uh, câteodată dezbaterile sunt foarte aprinse aici. Însă, consider eu că un lucru, în legătură cu un lucru ne punem cu toții de acord. E vorba de reducerea birocrației. și a poverii, poverii administrative. Asta inclusiv pentru o mai bună competitivitate a industriei europene. Asta este o problemă pe care tot dorim să o vedem rezolvată. Și uh, în această privință nu ar ca numai Corușnic să fie raportor, ci să fie un raport din partea întregii comisii IMCO, pentru că toți colegii din toate grupurile ce sunt de acord cu mine că trebuie redusă birocrația, de exemplu Mark Harbour ca președinte al comisiei noastre, care a fost inițiatorul raportului, raportului pentru viitorul standardizării europene. Acum aș avea o întrebare uh, scurtă pentru asta, domnule comisar și vă spune că eu consider că Parlamentul European a făcut foarte multe în această direcție și a stabilit uh, un cadru pentru viitoarea activit- activitate legislativă pentru standardizarea europeană, iar eu uh, m-aș referi la coordonare. Eu consider că agenda legislativă care ne așteaptă, pe noi de la Parlament, mai ales pe cei de la Comisie, ar putea fi mm, asemănată cu un cadru pentru standardizare cu, pat, cu patru piloni, Tajani, Barnier, De Hucht și Barroso și uh, atribuțiile respective. Cum vă coordonați dumneavoastră eforturile, deci cei trei comisari plus șeful comisiei, și cum uh, uh coordonați lucrurile și cum cooperați la nivel uh, instituțional european, dar și la nivel internațional și național. Mulțumesc și acum, domnule de Hucht, dacă doriți să răspundeți la întrebare. You may be, um, you may be surprised, but, uh... Poate vă va surprinde ce vă voi spune, dar mă impresionează uh, gradul de coordonare din Comisia Europeană. Sunt de dreptul impresionat. Și pot să o compar cu coordonarea între administrațiile naționale, de exemplu la nivelul Consiliului, și am și un punct de vedere aici pentru că am fost ministru uh, pentru afaceri externe în Belgia pentru o anumită perioadă de timp și puteți vedea foarte clar, Comisia Europeană e un animal complet diferit. E o administrare cu adevărat integrată, o administrație cu adevărat integrată, cu alcătuire care are ca rezultat automat o coordonare strânsă între cabinete, la întâlnirile șefilor cabinetelor, al, al, ale ministrilor, deci asta la nivel politic, dar și la nivelul serviciilor. Deci, serviciile lucrează, se coordonează foarte îndeaproape cu Segnelec, de exemplu, în cadrul Segnelec și nu cred că problema reală se află la acest nivel. Și sunt destul de mulțumit cu gradul de coordonare din Comisia Europeană. Good. Foarte bine, spune președintele, asta e foarte încurajator din punct, și din punctul nostru de vedere și vom, uh, ne vom referi la progresele noastre pe plan mondial mai târziu, pentru că am putea avea oportunitatea de a uh, elabora un aviz, un aviz dacă coordonatorii se pun de acord. Acum voi da cuvântul domnului Ludegard și dacă oricine altcineva care încă n-a luat cuvântul vrea să intervină, o va putea face. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, nu voi vorbi, deoarece daneza domnului comisar nu este atât de bună, voi încerca să vorbesc totuși în engleză. Ok. Well, ok. I'll try my luck anyway. Uh, no, um... Ar trebui... Doresc să-mi cer scuze pentru că am uh, întârziat puțin și v-ați referit deja la acest lucru. Întrebarea mea este următoarea. În ul uh, pe care l-am aici, văd că Comisia dorește să actualizeze relațiile cu partenerii strategici, cum ar fi China și Statele Unite ale Americii. Uh, știm că um, cât de departe credeți că va merge acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii? și care este uh, percepția Comisiei uh, referitoare la uh, acest acord, ținând cont de problemele pe care am avut în cadrul negocierilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Nu, nu ne dorim să negociem un nou acord de liber schimb cu Statele Unite, însă au loc multe discuții cu Statele Unite ale Americii în cadrul căruia încercăm să uh, rezolvăm anumite probleme. Pe data de 16 și 17 va avea loc uh, dialogul transatlantic în Washington și am uh, lucrat la ordinea de zi împreună cu partenerii noștri și Cred că în majoritatea cazurilor este mai bine să încerci să standardizezi, standardizezi și să ajungi la o soluție înainte ca produsele să ajungă pe piață. Also, uh, try to make away with a certain... Și desigur încercăm să ne ocupăm și de anumite um, bariere non-tarifare, lucru care nu este întotdeauna ușor, deoarece Um, aceste probleme se datorează unor opinii diferite între Europa și Statele Unite. De exemplu, se pune uh, problema care, care reprezintă problema inițială. În Europa se spune că există un sistem de, con- de control a calității uh, în uh, Statele Unite se va spune că nu, nu este nicio problemă cu găinile care au uh, clor, deoarece acest lucru nu are niciun impact asupra sănătății umane și ambele opinii, atât cea europeană cât și cea americană, sunt adevărate. Am încercat să găsim o soluție, însă nu am reușit acest lucru, deoarece cred că este vorba de uh, opinia publică, de și nu este vorba de faptul că serviciile nu încearcă să rezolvă această problemă, că administrațiile nu încearcă să rezolvă această problemă, însă este vorba de uh, atitudinea generală a unei uh, societăți față de viață. Și um, problema cea mai mare cu Statele Unite nu o reprezintă tarifele. Acestea nu sunt uh, ridicate și problemele uh, principale reprezintă uh, barierele non-tarifare. Și există un uh, raport din partea Parlamentului European care, în care se spune că dacă am putea înlătura jumătate din barierele non-tarifare care există între Uniunea Europeană și Statele Unite, rezultatul acestei uh, acțiuni ar fi mult mai mare decât ar, ne-ar aduce runda Doha. Și uh, există și alte aspecte, de exemplu uh, legea uh, Jones, Jones Act. Și am, am confruntat cu acest lucru încă din perioada în care eram ministru în uh, Belgia. Potrivit acestei uh, legi, este uh, împiedicat activitatea uh, celor care nu uh, provin din Statele Unite în apele teritoriale ale Statelor Unite ale Americii, un, o prevedere care există încă din 1922. Am menționat în acest context uh, runda de la Doha. Și cred că pot să spun că în acest moment Statele Unite ale Americii sunt interesate de închiderea cu succes a rundei de la Doha. Dacă acest lucru este într-adevăr posibil, rămâne de văzut. Însă, cred că uh, până la vacanța de vară de anul viitor, cred că vom vedea încercări serioase uh, din, venite din partea Statelor Unite de a încheia aceste negocieri de la Doha. La inițiativa Comisiei am invitat uh, G5, Brazilia, Deci grupul G5 plus uh, Japonia și uh, China au fost invitați la, la Bruxelles pentru a discuta runda de la Doha și cred că acest lucru reprezintă o, o posibilitate. Însă trebuie să fim uh, atenți cu asemenea oportunități, deoarece uneori e dificil. Vă mulțumesc, până domnul președinte. Poate pot să vă adresez și eu câteva întrebări legate de răspunsul pe care tocmai l-ați uh, dat. Am fost uh, foarte mulțumit atunci când în urmă cu câteva săptămâni în Bruxelles, în plenară, ați uh, spus că doriți să realiniați obiectivele dialogului transatlantic, să le uh, îndepărtați de acest sindrom al uh, găinii cu clor și ale, să le bazați pe obiective de termen, pe termen lung. Să încercăm să există standarde alineate în ceea ce privește uh, vehicule uh, electrice, uh, rețele de distribuire a energiei inteligente și așa mai departe. Și în al doilea rând, o evoluție care ne-a încurajat în momentul în care a început acest dialog transatlantic a fost um, dialogul legislativ în ceea ce privește um, aspectul pe care l-ați amintit al găinii cu clor. Au existat probleme în ceea ce privește uh, dorința de schimbare legislativă, însă dacă ar exista un dialog legislativ, cred că acest lucru ne-ar putea ajuta și um, mă întreb dacă acest lucru se aplică și relațiilor cu Japonia. Credeți că ne-am uh, angajat suficient de mult uh, din acest punct de vedere și dacă poate considerați că ar trebui să accelerăm să ne accelerăm mai mult uh, munca pentru a sprijini din punct de vedere politic un asemenea dialog. În ceea ce privește dialogul legislativ, cred că între 6 și 10 decembrie va avea loc o întâlnire, cred, în Washington, oricum în Statele Unite ale Americii. În uh, San Francisco va, loc, va avea loc această uh, întâlnire. și va uh, precede întâlnirea care va avea loc între 16 și 17. Um, I got the responsibility. Um, um, and uh, we have had uh, uh, situația nu a fost uh, prea uh, fericită și am avut mai multe uh, discuții în care am analizat dacă am putea îmbunătăți situația pacientului. Statele Unite erau interesate doar de aspectele de uh, furnizare, dar pe de-o parte, a, treb- a trebuit să aibă loc uh, discuții strategii legate de probleme comune pe piața mondială și, în al doilea rând, am lucrat pe marginea unor probleme um, care se vor manifesta pe viitor. Ino- inovare, uh, noi tehnologii, strategii de ecologizare ale economiilor noastre și a piețelor uh, transatlantice și, desigur, standardele au un rol foarte. Um, Așadar, ne-am dorit crearea unui sistem de avertizare timpurie, unde să, în cadrul căruia să încercăm rezolvarea problemelor înainte ca acestea să fie să facă parte din uh, legislație. Așadar, ne-am dorit să lucrăm în amonte. În ceea ce privește standardele și abordarea generală a uh, reglementării, am uh, discutat și aceste aspecte și le vom discuta cu o zi înaintea întâlnirii TEC, deoarece întâlnirea TEC reprezintă o formă plenară a discuțiilor care se manifestă la, pe plan european și în Statele Unite ale Americii. Și acest lucru se va întâmpla pe data de 16 și 17. Și am uh, identificat mai multe aspecte pe care dorim să le discutăm, e-sănătate, de exemplu, care este foarte importantă. Apoi problema verificării uh, containerelor, e-mobilitatea, mașinile electrice, standardizarea. Deci am uh, identificat mai multe teme unde sperăm să ajungem la un uh, rezultat. și desigur ne, ne dorim o colaborare mai mare între TEC și uh, dialogul uh, legislativ uh, transatlantic. Însă uh, nu a fost posibil să, ca aceste două întâlniri să fie organizate în același timp la Washington, însă cred că de data viitoare, cred că cele două întâlniri trebuie legate cât mai mult posibil. I think members of this committee might also feel they might have some Cred că și membrii acestei uh, comisii cred că pot să-și aducă contribuția aici, mai avem ceva de lucru. N-am fost uh, invitați însă la aceste ședințe, dar cu siguranță vom putea să ne ducem contribuția. Dragi colegi, uh, am avut un schimb de opinii foarte interesant. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină, prin mare putem rezuma. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar, că ați venit, ați văzut care a fost nivelul interesului pe care l-am manifestat în a lucra cu dumneavoastră. Așadar, sperăm că vom putea să vă reinvităm uh, peste uh, câțiva ani pentru a vedea cum au evoluat lucrurile. Însă, oricum, uh, noi ne implicăm foarte mult în strategiile pe care le-ați elaborat, le susținem și trebuie să mai vedem dacă nu putem să ne aducem contribuția și la munca colegilor din cadrul Comisiei pentru Comerț pe baza documentului redactat de dumneavoastră. Vă urăm mult succes uh, în negocierile care vă așteaptă de acum înainte și sperăm să vedem că se fac progrese reale. În ceea ce privește inițiativa dumneavoastră, grupul G5 plus 2, eu cred că este o relansare importantă a rundei de la Doha, cel puțin. Prin urmare, ne bucurăm că am putut profita de timpul dumneavoastră puțin înainte de a vă lansa în negocierile care vă așteaptă. Vă mulțumim! Mulțumim.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

Uh, ladies and gentlemen, I, um, we were running slightly ahead of schedule I just wanted to give time. Doamnelor și domnilor, suntem înainte cu uh, programul. Vreau să mă asigur uh, doar că toți participanții pentru sesiunea următoare sunt prezenți pentru a continua discuția noastră foarte importantă în legătură cu drepturile consumatorilor. Însă, înainte să trecem la acest subiect, aș dori să salut un nou membru al acestei comisii din partea grupului SCD, domnul Perez Vă mulțumim că ne-ați alături, uh, că vă alăturați nou. Vom continua așadar discuția noastră pe directiva privind uh, protecția consumatorilor. Nu sunt uh, aici toți raportorii din umbră, doamna Gebhard este, domnul Roșfor este. Lipsește un raportor din umbră, nimeni altcineva cred că nu mai lipsește. Domnul Trentafilidis este și el aici. Uh, salutăm prezența dumneavoastră. Încă n-am început. Uh, Chiriacos, uh, începem acum. Domnul Petre cred că va vorbi din partea comisiei și vom vedea dacă doamna Endenhoff din partea comisiei, din partea președinției este aici. Dacă raportorul dorește acest lucru, putem începe puțin mai devreme discuția. Prin urmare, Andreea Schwab îți dau cuvântul pentru a ne spune unde ne aflăm în uh, cadrul discuțiilor și poate uh, pentru a discuta un nou calendar care ne-a fost uh, comunicat și orice alte subiecte pe care dorești să le abordezi. Înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră pentru a continua discuția în legătură cu acest dosar foarte important, Andreea Schwab are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să vorbesc uh, colegilor despre uh, calendarul modificat săptămâna trecută în acord cu raportorii din umbră. Din păcate, nu am avut ocazia, cu ocazia ultimei ședințe la care a fost și domnul, uh, a fost prezent și domnul Tahani. Um, nu am putut să vă prezint toate numeroasele amendamente în primul rând, domnule președinte, într-adevăr este vorba de un dosar foarte important, în același timp este vorba de un dosar foarte complicat și foarte complex și și între timp uh, am uh, analizat toate cele peste 1600 de amendamente și cred că am înțeles toate aceste amendamente și pot să vă spun deja că nu va fi foarte ușor să țin seama de toate aceste amendamente. Desigur, este vorba și de o sprijinire a acestui uh, proiect. Acest lucru uh, probabil ne arată participarea atât de masivă a colegilor. După uh, terminarea uh, termenului pentru amendamente, am ajuns la concluzia că vom începe Uh, discuții pentru a vedea uh, în ce, uh, în ce domenii putem dezvolta mai mult această directivă. Desigur, inițial au existat anumite probleme cu traducerea, însă discuțiile um, au progresat foarte bine și toate, toți raportorii din umbră m-au asigurat că sunt pregătiți să accepte un compromis pe fond. De aceea cred că ar fi rațional dacă am prelungi aceste discuții în lunile decembrie și ianuarie uh, pentru a nu avea uh, votul în a doua ședință plenară din februarie, ci în prima ședință din uh, martie. Astfel am putea să ne continuăm discuțiile și la do- data de 26 ianuarie ar urma să votăm în cadrul Comisiei INCO. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că au fost uh, dispuși să discute cu mine, au fost uh, dispuși să caute împreună cu mine un, uh, compro- un compromis, deoarece astfel am economisit și cred că vom economisi mult timp. Și, după părerea mea, trebuie să, între... să facem aceste discuții din uh, trei puncte de vedere. În primul rând, nu trebuie să renunțăm la. nu trebuie să. ca nivelul uh, protecției consumatorilor să fie redus în vreunul din statele membre. Și deci acest nivel, dacă este posibil, ar trebui să fie îmbunătățit. În al doilea rând, și acest aspect este amintit și în raportul uh, domnului profesor Monti, Domnul Monti a subliniat uh, importanța uh, extraordinară a comerțului uh, electronic. A stabilit de asemenea că foarte importantă este cererea de uh, depășire a fragmentării uh, legislației uh, referitoare la protecția consumatorilor. Uh, și acest uh, punct de vedere al uh, pieții, al pieței interne ne dorim să fie respectat în această directivă. Însă, desigur, uh, ne dorim să încheiem lucrările cât mai repede. Am început să discutăm punct cu punct. De exemplu, întrebarea, am început cu această întrebare, de exemplu, dacă la capitolul 4, articolul 22, unde se vorbește despre furnizarea și de Uh, condițiile legale ale furnizării pe piața internă și dacă putem să um, unificăm această furnizare. Și doresc să uh, mulțumesc uh, unui coleg care a subliniat că trebuie să ținem seama colegului Rochefort, să ținem seama atât de drepturile consumatorilor, însă să ajungem la, trebuie să încercăm să ajungem la un numitor comun. Ei bine, furnizarea reprezintă un aspect legal și furnizorul um, consumatorul trebuie să uh, aibă drepturi, uh, trebuie să aibă aceleași drepturi peste tot pe piața internă, aceleași drepturi de care se bucură și în uh, țara de origine. La articolul 22, paragraful 2, există o neclaritate referitoare la uh, consumatori. De exemplu, um, este vorba de plăți la care să nu există uh, plăți suplimentare. Un lucru foarte important, deoarece nu ne dorim ca um, servitorii de servicii pe internet pun la dispoziție modalități de plată care uh, implică niște taxe suplimentare. Și au, uh, au fost făcute săptămâna trecută anumite uh, propuneri de compromis și voi explica aceste propuneri de compromis după prima discuție cu raportorii uh, din Umbra. La următoarea discuție vom discuta articolul 23 uh, în ceea ce privește uh, transferul de risc. Până acum, Uh, vânzătorul răspunde de, uh, cumpărătorul răspunde de uh, produsul cumpărat din momentul în care a intrat în posesia respectivului produs. Am putea să spunem că în toate țările Uniunii Europene, cumpărătorul răspunde de acest lucru din momentul în care intră în posesia produsului respectiv. Atâta vreme cât produsul se află încă în posesia poștei, nu cumpărătorul nu poate răspunde pentru calitatea acesteia. Deci am putea să introducem asemenea prevedere pentru toate cele 27 de state membre și, pe de altă parte, um, poate să există și o flexibilitate, deoarece um, mai târziu, în momentul în care cumpărătorul este deja în posesia produsului, situația, este, um, uh, situația se schimbă. Deci este vorba de două uh, exemple unde putem schimba uh, prevederile de la articolul 4 fără a scădea uh, protecția consumatorilor, ci putem să întărim această protecție. Cred că cel mai important lucru este ca în articolul 4 să fie prevăzute anumite uh, aspecte care sunt foarte complicate în ceea ce privește ierarhia drepturilor legale ale consumatorilor. De exemplu, un consumator înainte de uh, a merge în instanță să aibă la dispoziție an, alte etape la care poate recurge. În anumite state membre există asemenea proceduri, în altele nu. Există o propunere de a renunța la aceste uh, proceduri în totalitate și cred că va fi foarte greu să găsim o soluție Același lucru este valabil și pentru drepturile de garanție. Trebuie să ne asigurăm că drepturile de garanție uh, specifice, de exemplu în Franța și Marea Britanie, trebuie să existe în continuare, însă în același timp trebuie să ajungem la o unificare. Domnul Van de Camp a, a uh, propus o garanție de trei ani un numitor, uh, să ne dorim să există acest numitor comun pe viitor. Desigur, în anumite uh, state membre, în drepturile consumatorilor uh, vor trebui reduse și de aceea cred că acest lucru nu este posibil. De aceea nu voi sprijini acest lucru în mod activ și în discuțiile cu raportorii din umbră vom discuta punct cu punct pentru a vedea ce compromisuri putem să încheiem. Așa, doamnă președinte, a fost doar o introducere din partea mea și aștept cu nerăbdare părerile colegilor. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um, I think it's worth pointing out that I think all members... Mulțumesc. Cred că trebuie subliniat faptul că toți membrii acestei comisii au contribuit uh, la elaborarea unui document uh, care ne-a parvenit din partea secretariatului, care este o listă de vot adnotată în legătură cu uh, anumite amendamente, mai ales există explicații, observații care să ne ghideze. Voi da acum cuvântul pentru comentarii raportorilor din umbră. Începem cu doamna Gebhardt, apoi uh, uh, domnul Roșfor, apoi domnul Triantafilidis. Uh, e clar că s-au făcut anumite eliminări la capitolul 4 și mă că reprezentantul Comisiei ar dori să vorbească despre acest lucru. Doamna Gebhardt are cuvântul acum. Iată. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Schwab pentru prezentarea care tocmai a făcut-o. Este într-adevăr uh, adevărat că ultima întâlnire nu a fost neapărat armonioasă, dar a fost o întâlnire foarte pozitivă. Și cred că va fi bine dacă vom continua să muncim astfel și pe viitor și salut și faptul că ați propus amânarea votului din 9 decembrie în data de 26 ianuarie, deoarece avem astfel suficient de timp să încercăm să găsim anumite uh, compromisuri și cred că ar, nu ar fi bine dacă uh, vom vota toate cele 1600 de amendamente, deoarece nu cred că va uh, ieși până la urmă o, un lucru coerent. Aș dori să mă refer la un uh, punct unde am o întrebare, domnule Schwab. Am auzit că propuneți sau că președintele Comisiei propune efectuarea unui uh, studiu. Este vorba de un studiu de evaluare referitoare la includerea produselor uh, digitale. Cred, credeți că este posibil, din punct de vedere al timpului avut la dispoziție, de a efectua uh, un studiu bun până în data de 26 uh, ianuarie? și să ținem cont și de faptul că dorim să ajungem la compromisuri. Mi se pare că nu avem prea mult timp la dispoziție, însă poate ne puteți clarifica cum credeți că putem, că poate fi efectuat acest lucru sau de ce ați făcut uh, această propunere. În ceea ce privește articolul 22, așa cum am discutat deja, nu am găsit un uh, compromis. Există câteva puncte care încă trebuie clarificate și uh, aștept cu nerăbdare propunerile venite din partea dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește perioade, perioadele de furnizare. Deoarece aici există încă anumite neclarități în ceea ce privește aceste, uh, acest timp de uh, livrare. Mai ales atunci când uh, o întreprindere, o firmă, promite să furnizeze un produs într-un răstim de 48 de ore. Eu nu pot să înțeleg cum, cum uh, îi se poate acorda aceste firme apoi un, un timp mai, mai lung dacă ar fi avut de la început posibilitatea de a uh, oferi o altă perioadă de uh, livrare. Deci există anumite puncte pe care trebuie să le mai discutăm. Un alt punct la care v-ați uh, referit este vorba de modalitățile de, uh, de plată și condițiile de, de plată și trebuie să existe și o modalitate de plată în care să nu existe uh, plăți suplimentare și cred că trebuie să discutăm acest lucru cu atenție. Nu ajunge să spunem că există o asemenea modalitate de plată. În Germania, de exemplu, exista de curând cazul unei, uh, unei firme care vinde uh, bilete de avion care a fost uh, care a oferit o anumită modalitate de, de plată la care puteau apela de fapt foarte puțini oameni, deci majoritatea oamenilor trebuiau în cele din urmă să plătească o taxă suplimentară. Deci trebuie să găsim o modalitate de plată care să fie răspândită și nu o modalitate de uh, plată care nu poate fi pusă în practică, de fapt. Deci este vorba de mici detalii și, după părerea mea, aceasta este problema legată de articolul 4. Există foarte multe uh, probleme tehnice în acest uh, articol și sunt foarte mici detalii la care nu te gândești în mod automat, dar care pot deveni problematice și de aceea Grupul uh, meu politic își uh, dorește uh, o armonizare completă în acest articol, în același timp dorindu-și o flexibilitate. Nu putem să spunem, de exemplu, în ceea ce privește modalitățile de plată, despre ce modalitate de plată este vorba, prin carte de credit și așa mai departe, deoarece situația este diferită de la um, un stat membru la altul, deci din acest punct de vedere trebuie să păstrăm un anumit grad de flexibilitate pentru a nu recurge în cele din urmă la o reglementare uh, falsă care, care să nu respecte până la urmă uh, drepturile consumatorilor. Vă mulțumesc. Okay, well, I think, um... I mean, I agree with, uh, with Mrs. Sunt de acord cu doamna Gerhardt în legătură cu problema calendarului. E clar că avem nevoie de un program pentru a ne asigura că vom folosi la maxim această perioadă de timp și să nu uităm faptul că va exista și uh, vacanța de Crăciun între timp. Până la urmă, acest studiu nu era propunerea mea, ci era o propunere pe care o dorea uh, discutată domnul uh, raportor. Vom discuta probabil în curând acest uh, lucru. Acum urmează domnul Roșfor, apoi uh, domnul uh, Trianta Filidis, apoi domnul Toan Noc. Domnule Roșfor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ei, aș dori să mulțumesc lui Andreea Schwab pentru munca sa de benedictin pe care o face, având în vedere care de analizat 1600 de amendamente pe care a trebuit să le știe pe de rost. Vom vedea imediat acest lucru, dacă le știe sau nu. E clar că acest raport reprezintă o veste bună pentru că nu puteam uh, lucra având în vedere termenul uh, uh, inițial, însă avem de face și cu o veste proastă. Adică vestea bună este că putem lucra mai bine în acest uh, uh timp, dar vestea proastă este că lucrarea e de anvergură, sunt lucruri grele pe care avem de făcut și ne-am găsit peste tot uh, soluții. Din această perspectivă, Consiliul a reținut o, o sugestie Uh, și o va aplica la luna din 10 decembrie. E dificil așadar de, din toate părțile și nu trebuie să uh, ascundem faptul că acest text este unul foarte greu. Am trăit o experiență în zilele uh, trecute, după sesiunea noastră de săptămâna trecută și uh, mă gândesc că, că poate aș putea uh, lega această experiență de textul uh, nostru. Uh, N-am văzut uh, să existe o linie directoare în legătură cu acest uh, text și e grav să nu vedem linia directoare în legătură cu un text și e grav să nu putem înțelege toate detaliile. Asta înseamnă că pe undeva lucrurile n-au, făcut, n-au fost făcute așa cum uh, trebuie. Acesta este sentimentul pe care l-am avut în momentul în care am citit acest text. Andreas avea dreptate să spună că nu dorim să existe un recul în ceea ce privește protecția consumatorilor. Aș dori să spun că această directivă nu uh, apare în decursul acestui calendar, ci în momentul în care consumatorii deja sunt obosiți sau ezitanți în ceea ce privește piața internă. În același timp vorbim despre consum, adică de fapte cotidiene pentru consumatorii noștri. Acest lucru este esențial pentru piața internă. Unde vom ajunge cu acest uh, text? E bine, avem situații opuse aici. Pe de o parte, textul uh, lămurește anumite lucruri în legătură cu anumite domenii și permite consumatorilor uh, să se încreadă mai mult în posibilitatea că piața internă le va aduce mai multe produse în mai condiții juridice mai bune și la un raport calitate-preț mai bun, însă în același timp există și riscul ca consumatorii să perceapă acest text ca fiind unul care este încă departe de Europa și care să le dea sentimentul că uh, Europa nu ia în considerare elementele de care trebuie să se ocupe așa cum trebuie. Și um, aici autoritatea uh, statelor membre se va vedea în ceea ce privește transpunerea acestui text pe teritoriul național. Poate uh, uneori se spune din vârful buzelor uh, că trebuie să facem aceste lucruri pentru că așa spune Bruxelles, însă poate um, consumatorii percep uh, acest text pe locuri ca fiind un regres în ceea ce privește drepturile lor mă interesează directiva și uh, serviciile de după vânzare prevăzute în uh, directivă pentru o directivă care vizează consumatorii. Acest element este foarte important. De aceea cred că ar trebui să căutăm în reuniunile pe care le vom mai organiza să uh, lămurim lucrurile, să le simplificăm. Sunt anumite elemente care uh, însă nu cad uh, sub incidența celor pe care le-am afirmat anterior, însă aș dori să spun că, deși uh, punctul meu de vedere ar putea fi idealist uh, în căutarea obiectivului nostru, totuși uh, aș dori să se găsească un maxim de compromis și de acord în legătură cu acest text. Dacă acest text se va vota cu o anumită opoziție, eu cred că ar fi dificil să facem în așa fel încât să reconciliem, să apropiem consumatorii de piața internă. Asta doream uh, să spun. Uh, sunt elemente pe care eu cred, le consider extrem de importante. Sunt și alte lucruri pe care Andreas nu le-a uh, menționat, nu pun sub semnul întrebării ceea ce s-a afirmat până acum, însă există aici o propunere de a modifica calendarul, o propunere care a rezultat de pe urma reuniunii pe care am avut-o cu raportorii fictivi săptămâna trecută. Am petrecut uh, aproape două ore cu raportorii din umbră pentru a avansa în legătură cu un articol, un articol și uh, jumătate. Și se pare că articolul 22 este unul uh, care, de fapt, acoperă mai multe articole. Asta nu sublinează decât amploarea acestui subiect. Din perspectivă politică, acum aș dori să spun și alte lucruri. E până la urmă vorba despre punctul de vedere al uh, grupului meu. Avem uh, două priorități politice în legătură cu această directivă. Prima uh, este că dacă ne gândim că mai sunt lucruri de îmbunătățit uh, în ceea ce privește piața internă, e bine, acesta se leagă de vânzarea la distanță. Aceste lucruri ne preocupă. Așadar, am preferat să avem o directivă care să se concentreze pe vânzarea la distanță, dar care să aducă elemente care dinamizează această piață. Ne dorim asta mai degrabă decât o uh, directivă care acoperă foarte multe lucruri și care nu reușește să aducă lucruri noi. Și din acest punct de vedere, aș dori să spun că cu cât uh, vom încerca să uh, fim mai vași și să acoperim un domeniu uh, cât mai larg care vizează consumul, cu atât vom risca mai mult să nu ne concentrăm pe elementele care vor îmbunătăți piața și să facem lucrurile la modul general care să asigure o anumită garantare a drepturilor consumatorilor, fără ca aceste drepturi să fie complet satisfăcute. Termin aici intervenția mea. Aș dori să spun însă înainte că și eu cred că capitolul 4 are lucruri care se opun unul altuia și poate că n-am abordat așa cum trebuie toate aceste elemente. Prima ar trebui să mai reflectăm pentru a vedea cum am putea să facem astfel încât să nu pierdem din vedere obiectivul principal pe care l-am stabilit. E clar că a fost interesant să discutăm săptămâna trecută în elemente care vizează articolul 2, uh, cum a spus și Andreea Sășav, să um, reflectăm la livrare, la uh, chestiuni uh, practice care vizează și mijloacele de plată despre care s-a mai vorbit aici. Um, Andreea Schwab s-a referit și la o ierarhie a căilor de atac și în acest um, context putem vorbi despre un exemplu tipic al drepturilor consumatorului care ar putea fi simplificat în toate statele uh, Uniunii ar trebui să existe un sistem uh, comun care să ierarhizeze căile de uh, atac pentru a nu parcurge căi complicate care să ofere prea multe alegeri consumatorilor. Acest lucru trebuie să fim foarte atenți. Sunt de acord cu ce spunea și doamna Gerhard în legătură cu metodele de plată. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Când vorbim cu uh, domnul raportor, să nu uităm, practic, uh, că ar trebui să avem un mijloc de uh, plată gratuit din perspectiva mea, asta ar favoriza vânzarea la distanță. Vă pot da un exemplu simplu. Dacă spunem că dacă plătim cash nu avem taxe suplimentare, atunci uh, clar nu uh, se favorizează vânzarea la distanță pe internet. Cum spunea și doamna uh, Gebhardt, trebuie să vorbim despre un mijloc de plată larg răspândit, însă modern în același timp. Și închei aici, pentru că și doamna Evelyn Gebhardt uh, a subliniat acest uh, lucru, a pus chiar o întrebare și aș dori să răspund la ea. Înțeleg că, uh, practic, dorim să responsabilizăm profesioniștii și întreprinderile și să se organizeze, zicem, livrările într-un termen de timp ferm pe care să respecte întreprinderile. Trebuie să fim coerenți uh, cu uh, modul în care stau lucrurile în realitate astăzi. Există foarte multe situații în realitate uh, care implică livrări ce nu sunt făcute în momentul în care întreprinderea s-a angajat să le facă. Aș dori să ținem cont de acest lucru și să introducem un punct de vedere practic în directivă. De aceea, săptămâna trecută am formulat propuneri uh, pentru amendamente de compromis. Doamna Gerhard a dat și ea uh, un exemplu, mă refer și eu la el, și anume dacă o întreprindere spune livrez în 48 de ore, atunci dacă ea nu livrează în 48 de ore, înainte ca consumatorul să poată rezilia uh, de drept un contract, întreprinderea trebuie să Uh, considere faptul că um, este în întârziere și asta din vina sa. Dacă nu se livrează uh, în 48 de ore, atunci uh, contractul nu, este, nu devine nul automat. Să zicem că vorbim despre un tort aniversar care ajunge la 20 după aniversar, e clar că toată livrarea nu mai are niciun sens. Prin urmare, încercăm să găsim un compromis, ajungem uh, la o abordare pragmatică care să vizeze realitățile practice ale uh, consumatorilor. Vă dau un exemplu din statul meu. Uh, există foarte multe legi care vizează pe consumatori care nu sunt cunoscute de aceștia și dacă introducem legi doar de dragul de a le introduce, atunci nu protejăm consumatorii mai mult. Aceste legi trebuie să fie țintite, noi trebuie să fim eficienți și sper ca la reuniunile viitoare practic uh, vom putea să ajungem uh, concret, uh, să atingem toate aceste subiecte și să găsim compromisuri. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc domnului Roșfort, care a încercat să îndrepte discuția noastră spre anumite priorități și să vedem dacă putem face progrese astăzi asupra zonelor importante pentru a oferi beneficii consumatorilor. Trebuie să vedem clar că există o îmbunătățire a drepturilor consumatorilor, dar să consolidăm și piața internă, care era uh, intenția noastră inițială. Sperăm că putem să venim cu un echilibru diferit decât cel găsit de uh, comisie, lucru nu neapărat indispensabil, trebuie doar să facem progrese concrete. Domnul Triantafilides acum e raportorul din umbră care încă ne-a luat cuvântul și domnul Codunec dorește să ia cuvântul domnul Cozușnic, însă domnul s are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, cred că sunteți de acord, colegii sunt de acord că data trecută la ultima întâlnire a raportorului cu raportorii din urmă, deși punctele de vedere erau diferite, am putut să facem progrese. Deci cred că e bine că am avut timp la că avem la dispoziție până la 27 ianuarie, cum sugerează domnul Schwab, ca să încercăm să rezolvăm uh, diferențele de opinie. Chiar astăzi, după ce am ascultat uh, spusele doamnei Gebhardt și domnului Rochefort, Cred că este absolut necesar să continuăm discuția. Deci aș fi de acord cu propunerea de a amâna termenul până pe 27 ianuarie 2011. Mulțumesc. Președintele, foarte bine. Mm, avem și câțiva colegi care au depus amendamente și care poate doresc să ia cuvântul. Domnul Lechner, în primul rând. Ia, vielen Dank, a fost să Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Am înaintat și eu câteva amendamente și uh, sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Rochefort și doamna Gebhardt. În primul rând, uh, respect uh, raportorii și uh, raport, domnul raportor și raportorii din umbră care reușesc să analizeze și să evalueze aceste 1600 de uh, amendamente. Uh, și dacă uh, priviți acest lucru din exterior și uh, discutați cu experți și cu oameni din uh, domeniul legislativ, vă întrebați cum își propune Parlamentul să discute în mod serios această propunere care este atât de complexă și complexitatea se leagă și de propunerea venită din partea Comisiei și toate lucrurile, de fapt, sunt uh, legate între ele și aceasta este diferența. Uh, dacă discutăm de uh, emisiile de dioxid de carbon al tirurilor, acolo există câteva paragrafe, însă aici există mai multe probleme. Deci este, este dificil și eu mă întreb în calitatea de uh, deputat. Uh, un deputat poate să voteze cum dorește, deci și facem uh, reproșăm uh, comisiei faptul că nu există anali- suficientă analiză de uh, impact și până la urmă ceea ce ne-a prezentat comisia reprezintă un lucru pur și simplu uh, tehnic. Deci nu avem uh, elemente de bază pe care le putem să le, să le analizăm. Deci până la urmă nu este suficientă propunerea venită din partea Comisiei. Și așadar mă, mă întreb eu cum pot eu să înaintez un uh, amendament și cum pot să votez dacă lipsește o analiză, uh, un studiu uh, serios. Aș dori să mă refer la două uh, aspecte. În, defini- în propunere se extinde foarte mult definiția uh, Uh, comerțului la distanță și uh, definiția comerțului uh, din ușă în ușă. Și foarte mulți dintre cei implicați în acest domeniu sunt, se încadrează acum în aceste noi definiții. Și dacă acceptăm propunerea uh, venită din partea uh, Comisiei și, desigur, nu vom putea discuta în detaliu toate aceste 1600 de uh, amendamente. Uh, acest lucru va avea consecințe serioase pentru foarte multe IMM-uri din Uniunea Europeană. Foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care se încadrează acum în această uh, directivă. Și pe cine se va da vina? Se va da vina pe uh, Bruxelles până la urmă. Deci, dacă dacă îmi doresc un uh, zug grav, acest lucru trebuie să se întâmple foarte, foarte uh, simplu. Deci, cred că până la urmă este vorba de uh, probleme uh, structurale. Uh, Deci până acum nu s-a, nu, nu s-a discutat despre, to- toate, despre, despre toate aceste lucruri aici în uh, comisie și cred că ar trebui să facem acest lucru. Și de ce? După, doar, spun acest lucru deoarece eu am propus să uh, renunțăm în totalitate la articolul 4 și 5, deoarece Uh, nu am, după părerea mea, uh, protecția consumatorului uh, nu este pe pragul de a dispărea din Uniunea Europeană în acest moment. Și dacă renunțăm la articolul 4 și 5, cred că rămânem la o armonizare la un nivel minim și cred că vom găsi o posibilitate de a ajunge la un numitor comun în celelalte domenii. Și aceasta, este, aceasta a fost motivul pentru care am înaintat acest amendament și cred că nu avem dreptul uh, de a interveni doar uh, pe simplu motiv că există uh, abuzuri. Un simplu abuz nu, nu ne dă nouă dreptul să recurgem la măsuri pe plan european. După părerea mea, așa cum a hotărât uh, deja Parlamentul, că trebuie să luăm anumite măsuri, să ne concentrăm asupra unor lucruri, așa cum au, uh, așa cum au spus uh, și alți uh, colegi. Să renunțăm la articolul 4 și 5, să ne concentrăm asupra unor uh, aspecte și astfel putem ajunge și la un rezultat uh, rațional. Și în ceea ce privește propunerea venită, venită din partea Comisiei, a fost o încercare foarte interesantă. Uh, însă și în, alt, în, și în alte domenii există o, o, o mare uh, fragmentare. Însă nu există, de fapt, uh, niciun uh, motiv să ne ocupăm de, de acest domeniu la fel de domeniul uh, protecției consumatorilor. Putem, uh, putem uh, apela la diverse, diverse abordări, să facem diferite propuneri treptate Uh, să există o îmbunătățire treptată și să nu avem o asemenea directivă atât de uh, completă. Așadar, domnule președinte, uh, în amendamentele mele am propus să, um, să renunțe la o parte importantă din această directivă. Da, vă mulțumesc, spune domnul președinte, pentru această declarație clară și uh, să vedem care va fi, vor fi și răspunsurile la această, la această propunere. Însă, între timp, domnul Van Noch și doamna Weiler vor uh, vorbi. Aș dori să întreb dacă sunt și alții care doresc să ia cuvântul. Domnul Van Noch, prima dată. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu grupul meu politic, încă de la început, emisesem anumite rezerve în ce privește o armonizare completă, lucru dorit de comisie și sunt recunoscător domnului Schwab. Une voie mediană între l'armonisation completă et l'armonisation minimă. Pentru că a încercat măcar o armonizare minimă și recunosc a avut un volum enorm de muncă, însă încă rămân niște neajunsuri în ce privește drepturile consumatorilor și construcția juridică este încă fragilă în ce privește acest raport. Pe fond, domnul Schwab, cred că a comis aceeași eroare pe care a comis-o și Comisia. E vorba de o armonizare maximă ca punct de plecare. Dar doar atunci când punct după punct vom ști la ce nivel de protecție a consumatorilor ne putem, asupra cărui nivel de protecție ne punem de acord, putem vedea dacă e de dorit să armonizăm sau nu uh, complet dispozițiile respective. Eu am depus uh, nume propriu cam 30 de amendamente care doresc să consolideze drepturile consumatorilor în ce privește informarea uh, și dreptul de uh, retractare, reziliere a contractului, lucru la care s-a referit uh, domnul Rochefort. Și cred că e necesar ca coordonate datele uh, comunicate de furnizori consumatorilor să permită consumatorilor să intre foarte eficient și rapid în contact cu uh, furnizorii, dar din păcate se întâmplă adesea ca um, aceste date de pe site-urile internet să nu funcționeze și ca adresa uh, poștală să fie insuficientă. De asemenea, trebuie ca să fie scris foarte clar că nu se poate încheia un contract oral prin telefon, că ar fi o practică abuzivă, căreia îi cad victime numeroși consumatori. Noi precizăm că doar semnarea contractului este obligatorie pentru consumator. Apoi propun să simplificăm regulile privitoare la termenul de reziliere, adică acest termen de 14 zile, începând cu data încheierii contractului, să fie obligatoriu, cu excepția contactelor la distanță privitoare la vânzări, cumpărări de bunuri. Atunci, uh, termenul începe să curgă ziua în care consumatorul intră material în posesia bunului comandat. În ce privește uh, termenele de livrare, nu cred că a fixa un termen maxim de 30 de zile va fi în interesul consumatorului. Că adesea se întâmplă ca anumite persoane cumpără, de exemplu, mobilă Uh, pentru că se mută, cu, cumpără mobilă cu o lună înainte. deci Cea bună soluție ar fi să se convină data livrării între consumatorul și furnizorul de servicii sau fabricantul de mobilă. În ce privește dreptul de reziliere, e bine să lăsăm la latitudinea statelor membre posibilitatea de a stabili obligațiile contractuale ale părților și acest termen pentru a garanta un drept de reziliere eficient și nu doar teoretic. Dacă luăm exemplu unui consumator care a cumpărat un bun stânjenit, adică foarte voluminos, cum ar fi o canapea, dacă consumatorul primește acest bun și nu este satisfăcut de el, trebuie să-și exercite dreptul de reziliere. Dar asta ar însemna ce să, să, să reexpedieze, să, să reexpedieze, să împacheteze, să reexpedieze canapeaua pe cheltuială proprie, Eh, de asemenea, eu sunt favorabil ca nu consumatorul să fie acela care suportă cheltuielile de retrimitere la furnizor a eh, bunului dacă prețul este superior eh, prețului de 50 de euro. Apoi, trebuie să lăsăm consumatorului dreptul de a alege între diferitele căi de atac posibile dacă nu îi convine calitatea bunului respectiv. Să-l înlocuiască, să primească prețul acestea să se modifice contractul, dar nu trebuie să fie impuse, impusă nicio cheltuială suplimentară. Iată, acestea sunt uh, amendamentele mele și sper că vom ajunge la un compromis pe fond. Mulțumesc. Uh, thank you very much, Mr. Magnock. Uh, Mrs. Weiler. Mulțumesc și acum, doamna Weiler. I think you may need to move seats again. Ja, ich hatte mich ja ähm, schon gemeldet, als ich von den da. Da, am dorit să vorbesc când am auzit uh, intervenția furioasă a domnului Lechner, care, în concluzie, ne-a transmis că dorește să renunțăm la întreg uh, raportul și eventual în, câteva, în câțiva ani să rediscutăm fiecare uh, lege. Se cred că ar trebui să clarificați uh, această poziție cu grupul dumneavoastră politic. Oricum, uh, aș dori să propun ca în ceea ce privește anumite amendamente uh, principiale, și nu este vorba aici de toate cele 1600 de amendamente. Așadar, la anumite, an, la anumite amendamente principiale, cred că ar trebui să cerem o, o analiză de impact. Și coordonatorii cred că ar trebui să înceapă să se gândească la acest lucru. Dacă Comisia consideră că este nevoie de un asemenea ajutor într-o situație specială, putem să cerem efectuarea unor analize de impact Poate este un lucru bun, poate nu este un lucru uh, bun, însă acest lucru cred că trebuie să-l hotărască domnul raportor și echipa de raportor din umbră. Însă, principial, cred că este foarte important să avem această posibilitate pe viitor. Poate până la urmă, poate până la urmă să vom ajunge la un rezultat pe care nu-l așteaptă nimeni. Well, I think this ties in with the vote on your report. Cred că asta vom vedea ce se va întâmpla și cu votul raportului noastră de mâine despre îmbunătățirea raportelor de impact. Dar vorbim aici despre amendamentele raportului raportul domnului Schwab. Ar fi, nu ar fi practic să avem o evaluare de impact la 1300 de amendamente. Dar cred că în legătură cu problemele digitale care ne duc într-o direcție cu totul nouă, pe care Comisia nu a anticipat-o, uh, Aici uh, trebuie să uh, vedem ce se întâmplă cu respectarea cerințelor, uh, gândindu-ne că, sigur, Comisia a lucrat aici și poate că aici ar putem da cuvântul domnului Petri din partea Comisiei pentru a avea un <laughs> drept la replică. Pentru că nu știu dacă ne-am mai vorbit despre produsele digitale și amendamentele referitoare la acestea. Poate ar fi interesant și pentru alți, co- alți colegi. Și ce a zis domnul Lechner în legătură cu eventual uh, uh, eliminarea celor capitole, asta se examinează, știu eu, și la nivelul Consiliului, deci să vedem ce se întâmplă. Dar înainte de a da cuvântul domnului Petri, uh, aș întreba dacă mai sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul la discuție, ca să contribuie la discuție sau dacă raportorul are ceva de răspuns la observațiile colegilor sau să ascultăm ce spune reprezentantul comisiei și apoi să vedem dacă mai avem ceva de spus. Așadar, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, în persoana domnului Petri. Și apoi observații, comentarii, orice aveți să ne spuneți. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu interes uh, discuțiile de astăzi din comisia dumneavoastră și uh, salut progresele pe care doriți să le realizați aici la Parlamentul European și cred că este o idee bună că ați hotărât să uh, vă acordați timpul necesar pentru a analiza în detaliu uh, lucrurile și a realiza, a ajunge la un compromis uh, foarte extins, larg, în cursul lunii ianuarie. Pe scurt, m-aș referi la unele comentarii făcute astăzi aici <clears throat> în legătură cu anumite puncte specifice. Problema livrării a fost evocată de mai mulți membri și s-a discutat și la Strasburg, se pare, săptămâna trecută. Domnul Rochefort s-a referit la anumite modificări care, prin care să ne asigurăm că o reziliere imediată a contractului nu se întâmplă întotdeauna, ci doar în situațiile în care există o necesitate pentru ca uh, un consumator să obțină un produs la o dată uh, specifică. Asta uh, acest aspect este discutat în Consiliu și discuțiile merg în uh, o direcție similară cu discuțiile dumneavoastră. Aici probabil că putem ajunge la un acord aici, în textul final. Apoi, definiția distanței și contactelor la distanță și acest aspect a fost evocat aici. E, asigura, e adevărat că propunerea Comisiei dorește să obținem o, un, un domeniu de aplicare mai extins al directivei decât ce avem la ora actuală în legătură cu situațiile acestea de contracte la distanță cu scopul de a spori protecția consumatorului până la urmă și de a elimina lacunele care există în directiva actuală, pentru că în cazul acestor contracte la distanță, <clears throat> consumatorii nu trebuie să știe neapărat dacă agentul comercial are anumite uh, programe pentru aceste contracte la distanță și în, aceste, în toate aceste cazuri de contracte la distanță, consumatorul să fie protejat chiar dacă a mai avut sau nu uh, uh, contracte anterioare cu comerciantul. Deci trebuie eliminate toate mm, lacunele care ar pune probleme consumatorilor. Domnul Huang Nok a menționat, de exemplu, un, contractele orale la telefon, care trebuie întotdeauna confirmate în formă scrisă Asta e altă problemă care se discută și la nivelul Consiliului și să, uh, vă rog să vă gândiți că lucrurile ar putea să pară foarte oneroase pentru uh, afacerile tele, pentru telemarket, pentru vânzările la telefon, ca întotdeauna să se ceară o confirmare înscrisă a asemenea contracte. În ce privește Uh, o regulă care să interzică plățile pe timpul perioadei de uh, uh, inordinately burdensome for the trader and the de retragere dintr-un contract, e bine, mm, poate că și aici se poate ajunge, putem ajunge la un consens. Acum, problema bunurilor voluminoase și asta ar putea fi rezolvată poate într-un mod diferit. Poate asigurându-ne că pentru asemenea bunuri uh, consumatorul nu, să nu aibă obligația de a le retrimite, de a le reexpedia înapoi uh, comerciantului. Poate că putem avea o limită, uh, un prag, dincolo de care consumatorul să nu trebuiască să plătească. Sau să avem reguli specifice pentru bunurile voluminoase. Asta de seara s-a discutat la nivelul Consiliului. Apoi, domnule președinte, se pune și problema produselor digitale la care v-ați referit dumneavoastră, desigur. Sigur că motivul pentru care Comisia rules on the... nu a introdus reguli în legătură cu conformitatea produselor digitale în propunerea sa și mă refer la conformitatea, deci capitolul 4, amintiți vă că nu nu se vorbește în restul propunerii de produsele digitale. E vorba de vânzări la distanță, contracte la distanță uh, și regulile din capitolul 5. Acestea se aplică produselor digitale. În acest sens merge propunerea. În ce privește problema conformității, s-a discutat în consultările uh, pentru Cartea Verde precedente propunerii și rezultatul consultărilor a fost uh, unul incert, neclar până la urmă. Că uh, organizațiile de protecție a consumatorilor doreau să existe reguli la capitolul 4 aici, în schimb, reprezentanții industriei au uh, relevat existența a numeroase probleme. Concluzia noastră a fost că nu dispunem de suficiente informații pentru a lua o hotărâre în legătură cu măsura în care consumatorii au suferit uh, uh, prejudicii în raportul, în raport cu produse digitale defectuoase, astfel încât să fie nevoie de un regulament la nivel european, astfel încât noi am hotărât să studiem în amănunt problema de aceea am lansat un studiu în două etape sau cu două, pe două grupuri. Uh, odată examinăm lucrurile pe partea economică pe baza unor grupuri de studiu și chestionare pentru consumatori ca să vedem exact să identificăm problemele cu care se confruntă în realitate uh, consumatorii, dacă ele există. Și apoi să încercăm să măsurăm uh, prejudiciile economice uh, cauzate consumatorilor de aceste produse. Iar în al doilea rând, un alt grup de studiu care examinează partea juridică a problemei și încearcă să vadă cum sunt reglementate aceste produse în statele membre, în legislația statelor membre și să tragă eventual niște concluzii după această analiză și să vină cu eventual uh, posibilitatea de a avea un regulament pentru conformitatea produselor digitale la, nivel, la nivelul Uniunii Europene. Aceste studii sunt în curs de desfășurare însă nu dispunem încă de rezultate concrete, pentru că doar ce am început să primim informații în legătură cu situația juridică în statele membre. Sigur că situația e diferită de la stat la stat, lucrurile încă nu ne sunt clare, dar vom dispune de rezultatele finale cam la mijlocul anului 2011. la jumătatea anului 2011. Deci, ar fi probabil dificil să vorbim deja de rezultate sau să le folosim în această etapă a negocierilor. Deja. Așadar, planul Comisiei este ca pe baza acestor rezultate și studii să vadă cum și dacă să rezolve problema aceasta specifică a produselor digitale într-un cadru legislativ specific. Mulțumesc! So I think uh, I got... Președintele, mulțumesc. Deci, plec, înțeleg din cele spuse de noastră că Comisia s-ar opune uh, the more coded language, I think. amendamentelor care merg în acest sens în acest moment. Deci, dumneavoastră, într-un limbaj mai codat, a spus că acum nu doriți acest lucru, ci eventual trebuie, vreți să așteptați până la mijlocul anului viitor. Asta înțeleg că spune dumneavoastră. Mă rog, dar va trebui să vedem ce părere au și colegii, dar probabil că ar fi bine dacă ați putea să ne împărtășiți eh, punctul de vedere inițial, chiar dacă nu sunt fără unui, eh, unei valori de impact, să ne spuneți și credeați dumneavoastră inițial, că poate ne-ar putea ajuta dacă să mergem mai departe sau nu. Bun, asta este la latitudinea colegilor, sigur. Bine, mai avem puțin timp eh, până la ședința coordonatorilor, deci voi da cuvântul raportorului, eventual dacă consideră că s-au făcut progrese ca rezultat al discuției. Nu știu dacă doresc să vă referiți și la calendarul pe viitor. Văd aici că vom avea o vi- un viitor schimb de opinii pe 10 ianuarie 2011, prima noastră întâlnire după anul nou. Cred că vrem să profităm de ocazie ca să avem o discuție, dar cred că, până la urmă, va trebui să ne punem în comun ideile până la această dată. Și mă uit la lista de voturi și diferitele amendamente. Sigur, putem, trebuie să vedem dacă putem ajunge la un compromis. Și așadar, domnule Schwab, v-aș uh, ruga să ne oferiți o reacție la discuție. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vin de la aspecte generale înspre detalii și aș dori să încep prin următorul lucru. Situația nu este una simplă, însă, stimați colegi, în 2008 creșterea economică din Europa a fost de minus 5%, uh, în China de plus 8%. Și desigur, uh, lucrurile din Europa nu sunt simple, avem de-a face cu 27 sisteme juridice, însă dacă ne dorim să avem o șansă în cadrul competiției globale, trebuie să uh, încercăm să nu ratăm șansele pe care le avem. Așadar, cred că suntem obligați să acționăm în acest domeniu, chiar dacă nu este un lucru plăcut. Și nu cred că este o idee uh, nebună să încercăm să avem o armonizare legală și domnul profesor Monti a ajuns în uh, raportul său la aceeași concluzie. Trebuie să facem ceva în acest domeniu. Deci aceea nu pot să înțeleg de ce se discută despre cât de complicată este situația. Pentru că dacă continuăm așa, nu vom ajunge nicăieri și eu îmi doresc să schimbăm lucrurile pe viitor și de aceea trebuie să încercăm ca lucrurile complicate să uh, fie abordate și anumite aspecte. În ceea ce privește produsele digitale, este important ca acestea, că acestea sunt amintite în toate capitolele, în afara capitolului 4. Aici se pune întrebarea dacă este vorba de servicii sau de un produs. Cei care uh, protejează drepturile consumatorilor au spus întotdeauna că acestea trebuie să, să respecte prevederile viitoare pentru a putea fi acceptate. Și Până la urmă a fost adus o, o expertiză din partea organizațiilor de protecție a consumatorilor care se, care se leagă de, o, de următoarea problemă. Dacă um, în patru luni Comisia va propune o nouă propunere, vom putea integra acest lucru în noua directivă. Dacă în uh, martie avem o direct, adoptăm o directivă, ar trebui să încercăm să integrăm aceste aspecte deja atunci. Desigur, anumite uh, state membre sunt uh, sceptice deoarece nu își doresc uh, integrarea treptată a unor noi prevederi în legislația națională. Uneori lucrurile nu sunt atât de complicate cât par. În ceea ce privește analizele de impact, doamna Weiler, sunt de acord cu dumneavoastră, însă la, în uh, data de 18 noiembrie am uh, văzut o asemenea analiză de, uh, de impact din partea Comisiei și dacă într-adevăr pe viitor vor exista mai multe analize de impact, putem să vedem ce putem face. Și doresc să mulțumesc și domnului Lechner pentru faptul că a subliniat aspectul legat de cât de practică va fi această directivă. La capitolul 2a, cred că trebuie să considerăm ca contracte de la, de, la distanță um, nu toate uh, contractele care sunt uh, încheiate la uh, ușa consumatorilor. La fel este vorba de, este vorba de scoaterea din directivă a numerelor de telefon a acestor furnizori. Și suntem de aceeași părere că cu, cu următorul uh, lucru. În articolul 1, 2 și 3 se, put, se pot face foarte multe lucruri atât pentru consumatori cât și pentru piața internă. Și întrebarea care se pune este ce putem face la capitolul 4. Și sunt pregătit să discut cu colegii pentru a ajunge la un uh, compromis bun, însă trebuie să ne hotărâm exact care va fi abordarea. Uh, în ceea ce a spus uh, domnul coleg Honnock, suntem de aceeași părere. La uh, articolul 5 ne dorim uh, lucruri uh, concrete și nu uh, date concrete și nu doar numărul de uh, telefon. Dorim să existe aceste uh, 14 zile unitare. În ceea ce privește cele 30 de zile, cele două părți trebuie să pot să ajungă la uh, un acord comun. Însă Uneori este surprinzător că aici în Europa discutăm atât de mult detaliile. Înțeleg uh, lucrurile spuse despre modalitățile de plată. În raportul meu și nici în propunerea uh, comisiei nu se uh, amintește acest lucru. Există două cereri, două amendamente care se referă la aceste modalități și um, am încercat să ajung la un compromis. Este vorba de uh, cererile 1132 și 1135. Poate pentru dumneavoastră nu am mers uh, suficient de departe, însă acestea au fost propunerile pe baza cărora am lucrat. Sunt desigur deschis la orice propuneri și Problema ar fi însă că, da, că dacă ne ocupăm atât de intens de fiecare detaliu, cred că uh, vom pierde privirea de uh, ansamblu. Și dar cred că sunt de acord că trebuie să ne întrebăm în cadrul acestui proces de uh, discutare a directivei dacă nu cumva această directivă merge prea uh, departe. Că poate ar trebui să ne uh, reconcentrăm pe părțile esențiale. Poate nu trebuie pusă această întrebare astăzi, și cred că după propunerea uh, comisiei și cu ajutorul amendamentelor înaintate de colegi vom putea ajunge la un bun rezultat. Însă, dacă ne Cred că nu trebuie să ne împiedicăm de amendamentele venite din uh, partea doar, a, a doar doi colegi și trebuie să vedem situația uh, generală. Vom încerca, voi încerca să ajungem la uh, un compromis și trebuie să vedem exact care va fi acesta. Cred că în cadrul discuțiilor cu raportorii din Umbra vom încerca să uh, progresăm cu munca noastră. Nu va fi un lucru ușor, însă cred că este posibil. Așadar, cred că trebuie să facem apel la buna credință și la ajutorul tuturor colegilor. Doresc să mulțumesc și secretariatului uh, Comisiei, care ne-a ajutat foarte mult și la uh, întâlnirile cu raportorile uh, din uh, umbră și vom uh, încerca, desigur, să găsim cele mai bune compromisuri și vom vedea în ce situație ne aflăm la data de 26 ianuarie. Vă mulțumesc! Good, thank you very much. Anybody else want Mulțumesc. Mai dorește cineva să contribuie la această discuție? Da, Evelyn. Ich möchte hier einfach noch da, vă mulțumesc. Aș dori să uh, mai fac o remarcă. Dar este vorba de unul uh, din puncte care nu sunt de acord cu domnul Schwab. Um, este vorba de armonizarea completă la uh, capitolul 4 să nu. Dacă vă doriți acest lucru în continuare, în anum- să există o armonizare completă în anumite domenii, atunci trebuie să acceptați lucrul că va fi o listă foarte lungă. Dacă este vorba însă de o armonizare minimă, atunci putem avea o altă abordare în ceea ce privește, de exemplu, modalitățile de plată pe care tocmai le-ați amintit. Și aș uh, putea să spun că propunerea de compromis pe care ați făcut-o este o propunere, este bună, cu excepția uh, propoziției în care vă referiți la o armonizare completă. Și, uh, după părerea mea, trebuie să vedem exact despre ce modalități de plată este uh, este vorba și cred că într-adevăr trebuie să includem și modern, uh, mijloace moderne de plată. Și aceasta, acesta este riscul adus de armonizarea completă. Nu putem să, ne, nu putem să includem toate problemele care există în acest domeniu. Și știm că nu că exemplele uh, negative, um, cei care nu doresc să respecte legea vor găsi întotdeauna o, o, o slăbiciune a legislației pe care o vor putea exploata. Și de aceea am insistat atât de mult pe aceste modalități de plată. Do you want to come back on that? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Remarca doamnei Geffat este adevărată și de aceea am, am uh, propus ca capitolul 4 să fie tratat pe baza uh, armonizării uh, minime, însă în ceea ce privește livrarea și riscul s-a pus întrebarea dacă acest risc este o, un aspect pregnant. Există 26 de uh, de state membre care au reglementat aceste aspecte. Un singur stat nu a făcut acest lucru. Și momentul în care um, consumatorul nu mai poate fi protejat este momentul în care intră în posesia uh, produsului respectiv. Așadar, există un singur stat membru în care um, protecția nu intervine în acest moment, ci deja puțin dinainte. Din punctul meu de vedere, este de fapt uh, indiferent dacă apelăm la o armonizare minimă sau maximă, ci ce ne dorim este ca uh, să, să ne referim la momentul în care uh, consumatorul intră în posesia produsului. Deci, statele membre, desigur, pot merge chiar mai departe și sunt uh, deschis din acest punct de vedere. Propunerea mea este următoarea. Capitolul 4 să se bazeze pe armonizarea minimă, um, cu anumite excepții, desigur. Deci, capitolul 4 să se bazeze pe uh, armonizare uh, minimă și dacă sunteți de acord cu mine, atunci deja cred că am făcut un progres mare și trebuie să vedem cum rezolvăm detaliile. Întrebarea a fost însă dacă la noua, dacă în data de 9, 9 decembrie, în ceea ce privește cele două uh, studii, uh, dacă le putem discuta sau nu. Uh, ar fi foarte bine pentru, a avea, pentru că atunci am avea și mai multe informații la dispoziție. Uh, well, I think that would be helpful. Um... Da, cred că ar fi util. Cred că acum ne axăm atenția pe domenii unde uh, propuneți uh, o anumită linie de armonizare. Așadar, poate ar fi bine să subliniați uh, exact aceste lucruri într-o notă scurtă adresată colegilor. Oricum, uh, se pare că am făcut totuși niște progrese. În rezumat așadar, uh, vom avea o nouă discuție pe 9 decembrie cu aceste documente de informare și acolo vom vedea um, cum uh, evoluează și compromisurile. Apoi, pe 10 ianuarie, sper că vom putea să identificăm problemele care mai rămân și pe 26 ianuarie trecem la vot. Așadar, ne așteaptă multă muncă, din păcate și pe durata vacanței de iarnă. Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, mulțumesc și comisiei. Iau o gură de apă. Și cu asta Încheiem uh, ordinea de zi pentru această seară. Aș dori să vă reamintesc că ne revedem mâine la ora 9 dimineața. La ora 10 vom avea un uh, vot uh, pe raportul doamnei uh, Weiler și apoi uh, o sesiune lungă mâine, inclusiv după amiază. Reamintesc colegilor uh, că la 520, uh, începem reuniunea coordonatorilor. V-aș ruga să fiți uh, prezenți uh, un pic înainte de această